care au rămas încă nerezolvate se vor uh, bucura de o nouă rezolvare într-un nou spirit pentru ca să poată fi eliminate foarte rapid. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată. Președintele, mulțumesc și cu asta am încheiat discuția. Vom vota mâine la amiază. Dragi colegi, pe ordinea de zi, pe ordinea de zi avem acum uh, raportul doamnei de Lange privind uh, legislația comunitară în domeniul conservării biodiversității. Dau mai întâi uh, uh, cuvântul domnului raportoare pentru 4 minute. Dank u wel, voorzitter. via dit eigen initiatief. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin acest raport din proprie inițiativă, Parlamentul European vrea să tragă semnalul de alarmă ce privește biodiversitatea. Speciile dispar mai repede decât uh, niciodată. 30% dintre mm, mamifere, dintre amfibieni, dintre reptile uh, și aici procentele diferă, dar oricum ele sunt foarte mari și este inacceptabil faptul că mm, o, un număr atât de mare de specii este pe care de dispariție avem o datorie morală față de um, copiii noștri, de generațiile viitoare. Trebuie să le lăsăm planeta într-o stare acceptabilă. Trebuie să salvgardăm biodiversitatea și trebuie să păstrăm ecosistemele. Datorită ecosistemelor putem să avem uh, o, ap- o apă de calitate mai bună, producție agricole de calitate mai bună și așa mai departe. Dacă situația ecosistemelor este negativă, acest lucru ne va costa destul de mult. Statele membre trebuie să recunoască că au eșuat. Am avut un plan pentru a stopa pierderea diversității, însă, din păcate, uh, am eșuat, cum spuneam. Acum avem obiective pentru anul 2020 și trebuie să facem mai multe aporturi pentru a le atinge. E nevoie de voință politică. Mă gândesc la mai multe lucruri pe care le-am putea face. De exemplu, să existe o legătură între politica de mediu și buget. Biodiversitatea nu este numai un domeniu uh, care ține strict de politica de apărare a mediului înconjurător. Ar trebui să fie integrată în politica regională, în politica de pescuit și așa mai departe. Mai multe etape au, um, au fost deja parcurse, dar încă nu s-au făcut suficiente lucruri, așa cum apar noi oportunități, ca de exemplu um, reforma politicii agricole comune am putea să îi stimulăm mai mult și să recompensăm pe acei uh, fermieri care uh, au o producție sustenabilă. De asemenea, ar trebui ca ecologia și economia să meargă mână-mână. Am putea să creăm mai multe locuri de muncă datorită acestor politici uh, de protecție a mediului înconjurător. Există o adevărat problemă cu coordonarea dar nu există frontiere pentru speciile vegetale și pentru faună. Să vedem ce s-a întâmplat cu Natura 2000. Aceste directive care țin de Natura 2000 sunt aplicate foarte diferit de la un stat la altul. Și Mă întreb uh, dacă Comisia este la în înălțimea ambițiilor sale atunci când spune că vrea să stopeze pierderea diversității până în anul 2020, dar nu este suficient să um, enunțăm așa ceva. Ar trebui ca biodiversitatea să fie uh, prezervată, să fie transformată într-un fenomen uh, durabil. Să nu uităm de conferința de la Nagoya și de faptul că acolo Uniunea Europeană trebuie să vorbească la unison. Avem nevoie de mai multe studii de impact. Ele nu trebuie să fie numai un paravan, o excuză, ci trebuie să clarifice exact situația și cerem liderilor politici să, să dea dovadă de mai multă fermitate. Atunci când există anumite specii invazive, ar trebui să nu fie singurile vizate, ar trebui să ne ocupăm și de alte specii care se află într-o situație uh, um, degradată. Mai multe specii de veverițe din Regatul Unit sunt pe cale de dispariție pentru că există alte specii venite din afară care le amenință habitatul. Vreau să adresez mulțumiri raportorului din umbră pentru că împreună la Comisia de Mediu am putut să ajungem la un punct de vedere în comun care să fie aprobat în unanimitate. Și îmi pare rău că domnul comisar Potocnic n-a putut să fie cu noi astăzi, dar știu că el apără acolo unde este mediul din Europa și acum îi mulțumesc domnului Deguc pentru prezență și știu că dumnealui va transmite comentariile noastre colegului său. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Acum dau cuvântul domnului de Gucht pentru 3 minute. Thank you, uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European. Chiar acum, comisarul Potocnic se află la New York la discuțiile ONU privind anul internațional al biodiversității. Deci sunt convins că puteți înțelege de ce nu a putut să fie prezent astăzi aici, de aceea îmi revine sarcina de a-i mulțumi doamnei de Lange în numele Comisiei pentru că a pregătit acest raport foarte oportun referitor la protecția biodiversității și la implementarea legislației europene în domeniul naturii. Și vreau să subliniez cuvântul oportun. Uniunea Europeană se află acum la o răscruce politică în ceea ce privește legislația privind biodiversitatea și protecția naturii. Comisia împărtășește preocuparea Parlamentului referitoare la ritmul foarte rapid cu, în care se pierde biodiversitatea din cauza activității umane. Știm cu toții care sunt beneficiile oferite de uh, biodiversitate și știm că depindem cu toții de biodiversitate pentru supraviețuire. Am reu uh, reușit să uh, a, îndeplinim foarte multe lucruri în Uniunea Europeană de care putem fi mândri. Zona Natura 2000 s-a extins, acoperind acum aproape 20% din teritoriul Uniunii Europene și se extinde în continuare, pe pământ și pe mare. Dar nu am reușit să ne îndeplinim un obiectiv mai vechi de a uh, pune uh, o barieră în calea pierderii diversității până în 2010 și asta s-a întâmplat din cauza unei crize economice fără precedent. Însă, Consiliul European din primăvară susține noi inițiative în domeniul protejării biodiversității. Cere Uniunii Europene să uh, oprească pierderea biodiversității și degradarea resurselor naturale până în 2020 și să le uh, restaureze uh, acolo unde este posibil. Președintele Barroso a declarat în discursul său privind situația Uniunii că este angajat în această cauză și că acordă o importanță cât se poate de mare acestei chestiuni care trebuie să fie rezolvată rapid. Știm care sunt principalele provocări care ne-au împiedicat să atingem obiectivul. Unul ar fi chiar natura politicii privind biodiversitatea. Biodiversitatea este complexă și transfrontalieră. Problema are, deci, responsabili foarte răspândiți. Problema este, deci, că atunci când toată lumea e vinovată, nimeni nu poate fi învinuit. A venit acum vremea metamorfozei în Uniunea Europeană. Multe politici care au un impact foarte mare asupra biodiversității sunt în proces de revizuire. Asta se întâmplă cu politica agricolă comună, cu politica comună de pescuit și cu politica de coeziune. Ne aflăm la o răscruce importantă și trebuie să alegem calea cea bună, susținând politicile care uh, ocrotesc biodiversitatea. E posibil și să o luăm pe, pe o cale greșită și să nu ajungem nicăieri acolo unde vrem și anume la obiectivele de îndeplinit până în 2020. Consecințele ar putea fi catastrofale. Se spun foarte multe despre tendințele îngrijorătoare ale pierderii biodiversității la nivel european și mondial, presiunile foarte mari exercitate asupra speciilor și ecosistemele, ecosistemelor sunt foarte mari și uh, trebuie să fie combătute prin implementarea obiectivelor mileniului și prin combaterea schimbărilor climatice. Nu trebuie să ne lăsăm descurajați de uh, amploarea acestor provocări. Comisia nu este descurajată și vom dezvolta o nouă strategie europeană care să îndeplinească obiectivele de biodiversitate până în 2020. Lucrăm la o comunicare privind finanțarea rețelei Natura 2000 de teritorii protejate. O mai bună utilizare a fondurilor disponibile va oferi uh, beneficii mai mari de ocrotire a naturii. Salutăm faptul că în raport se subliniază necesitatea de a implementa legislația în acest domeniu, fără de care nu este posibilă atingerea obiectivelor. Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu membrii Parlamentului și să pregătim împreună un pachet care să ne permită tuturor să ne atingem noile obiective în domeniul biodiversității și cred că acum trebuie să salutăm deosebita contribuție a doamnei de Lange la dezbatere prin raportul său. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, din partea Comisiei de Pescuit, doamna Lövin, un minut. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și doamnei de Lange pentru acest raport. Mă bucură faptul că și Comisia noastră pentru Pescuit poate susține un raport care subliniază faptul că diferitele zone eh, din politicile europene trebuie coordonate mai bine. Och det här är någonting som EU verkligen måste... 7% din toate speciile eh, mari de pește au căzut victima eh, pescuitului excedentar în ultimii ani, aspect care trebuie luat în serios dacă trebuie să salvăm ecosistemele din zonele marine. Avem nevoie de acestea pentru a absorbi dioxidul de carbon. Uh, acestea sunt, deci, o verigă în lanțul pe care trebuie să-l utilizăm pentru a pune capăt schimbărilor climatice. Uniunea Europeană trebuie să se afle uh, în prim plan la întâlnirea de la Nagoya din toamnă și, de asemenea, în ce privește politica um, comună în domeniul pescuitului, uh, ne bucură faptul că vedem că s-a pus accentul pe o planificare specială maritimă și pe o politică maritimă integrată. Nu putem lăsa ca sectoarele individuale să nu intre în cooperare, în colaborare, ca și cum nu ar fi legate între ele. Obiectivul nostru de a stopa pierderea biodiversității trebuie luat în serios, inclusiv în politicile din domeniul pescuitului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pe, din partea grupurilor politice dau cuvântul în primul rând domnului Zeber, un minut și jumătate din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei de Lange pentru acest raport excelent și vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru spiritul de colaborare. Avem în fața ochilor cifrele, ele sunt citate și în raport, avem într-adevăr o datorie morală, trebuie să prezervăm biodiversitatea. Și asta atât din punct de vedere economic cât și de mediu și ar fi mare păcat ca eforturile noastre să nu dea roade pe viitor dar mi se pare că persistă această um, ignoranță printre cetățeni. Ei nu sunt conștienți de uh, gravitatea problemei. În unele state membre s-au aplicat uh, politici care au avut mult succes, ca de exemplu um, punerea în aplicare a rețelei Natura 2000, dar în alte state nu s-a făcut aproape nimic. Nu ar trebui să existe o politică diferită de la un stat la altul și Comisia ar trebui să aibă în vedere acest lucru. Foarte mulți cetățeni trebuie să știe că biodiversitatea trebuie apărată. Nu e normal ca în unele state să existe Uh, o aplicare cât se poate de strictă a textelor comunitare și în altele să nu se facă nimic. Dacă aplicarea sa ar fi armonizată, ar fi o condiție sine qua non pentru a avea cu adevărat o protecție acceptabilă a biodiversității și a ecosistemelor. De aceea, Comisia ar trebui să vegheze la respectarea cu strictețe a normelor, mai ales în ce privește Natura 2000. De multe ori normele nu sunt bine aplicate, dar reproșurile nu ar trebui să fie numai de ordin general, ci ar trebui să fie precise. Acum, domnul Lain, în două minute. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, nu vreau să arăt cu degetul o țară specifică pentru că cred că cu toții suntem de vină. Strategia Uniunii Europene 2020 nu funcționează. Avem nevoie de noi măsuri pentru următorul deceniu. Peste câteva săptămâni va avea loc conferința ONU privind biodiversitatea de la Nagoya. Și sper să nu fie uh, tot atât de dezamăgitoare pe cât a fost conferința de la Copenhaga privind clima. Nu ne permitem încă un eșec de genul acesta. Uniunea Europeană are un rol important de jucat la această conferință internațională. Trebuie să cerem un program ambițios la nivel global de menținere a biodiversității, de oprire a pierderii biodiversității și trebuie să avem și un program de finanțare a măsurilor. Uniunea Europeană trebuie să vorbească într-un singur glas, nu pe 27 de voci. S-a menționat studiul privind economia ecosistemelor și a biodiversității TEEB, se spun acolo uh, niște cifre alarmante și se mai spune și că Uniunea Europeană cheltuiește numai 0,2% uh, din fondurile totale alocate protecției biodiversității. La nivel mondial, trebuie să găsim un, un fel de compensare pentru pierderea de uh, specii, mai ales <coughs> pentru cele mai importante. Trebuie să se ia măsuri în domeniul agriculturii, al uh, silviculturii, al pescuitului, Resursele trebuie folosite cu măsură și trebuie ca speciile să fie protejate și mai mult de atât trebuie să avem și o directivă privind protecția solurilor pentru că solurile uh, reprezintă o, uh, un tampon de CO2 și vreau să felicit și pe doamna raportor în cele din urmă. Mulțumesc, domnul Gerbrandi, două minute voorzitter ook ik wil de rapporteur danken voor. mulțumesc domnule președinte doresc și eu să mulțumesc doamnei raportoare pentru că a întocmit un raport, eh, sigur, care are o introducere tristă, pentru că ne prezintă eșecul strategiei noastre eh, pentru anul în curs am fi, ar, ar, trebui, ar fi trebuit deja să stopăm pierderea biodiversității și deci suntem obligați să constatăm că a fost uh, un eșec pentru că nu am reușit să încetinim ritmul pierderii acestei biodiversități. Și, din păcate, continuăm să ne comportăm ca niște lăcuste care devorează tot ce găsesc în cale. Sigur că acest lucru se vede și când, ne, și când ne uităm pe lista animalelor amenințate cu dispariția. Sigur, la nivelul Consiliului, mai ales, uh, se fac declarații foarte frumoase. Dar când e vorba de a trece la fapte, din păcate, mulți uh, rămân cu mâinile în sân. Și până la urmă, Eh, fiecare dorește să-și tragă spuza pe turta proprie. Unii spun că e mai important să protejăm pescarii, alții silvicultura și așa mai departe. Dar, eh, din păcate, această politică fragmentar eh, nu face decât să ne coste, așa ne arată studiile. Deci nu avem decât de pierdut de pe urma lipsei de colaborare. În următoarele luni, vom avea ocazia de a arăta totuși că dorim să uh, acționăm în mod serios și uh, asta datorită unei noi politici agricole comune, datorită unei noi politici în domeniul pescuitului și așa mai departe. Miniștrii, sigur, întotdeauna fac declarații foarte frumoase, dar până la urmă trebuie să și respecte cuvântul dat și să facă alegerile potrivite, pentru că dacă nu, noua strategie pentru biodiversitate uh, va rămâne doar pe hârtie, cum s-a întâmplat uh, ca și până acum. Va rămâne un tigru de hârtie și știm că tigrii de hârtie, din păcate, nu sunt amenințați cu uh, dispariția. Mulțumesc și acum uh, doamna Belia are cuvântul. Colegi. Domnule președinte, stimați colegi, S-a afirmat deja faptul că 2010 este anul internațional al biodiversității și este o bună ocazie să încercăm să punem capăt unei triple crize. Dar pentru aceasta este nevoie de o abordare coerentă și integrată, ca să putem să ieșim dintr-o criză a mediului care are repercursiuni asupra modelului nostru economic și social. Securitatea alimentară, uh, pierderea biodiversității și uh, securitatea alimentară sunt afectate de această triplă criză. Biodiversitatea este neprețuită, dar odată cu pierderea biodiversității se ajunge la dezechilibre, la pierderi considerabile pe plan economic, dar și în ceea ce privește bunăstarea sau patrimoniul cultural. S-a spus deja, 40% din economia mondială depinde de serviciile pe care ne le face natura și 60% din siturile naturale sunt degradate. Europa a pierdut 30% din biodiversitatea sa în 40 de ani. 50 de miliarde de euro uh, este valoarea totală a pierderilor pe care le suferim din cauza uh, degradării biodiversității și această sumă va fi mult mai mare până în anul 2020. Există mai multe măsuri care pot fi luate și care sunt uh, enumerate în acest raport. Sperăm de, a, de aceea că el va fi votat mâine și îi mulțumim doamnei de Lange pentru munca sa. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte, de la planuri, uh, la măsuri finanțate cu adevărat trebuie să regretăm faptul că Consiliul nu dă dovadă de ambiție, că directiva solurilor este blocată în continuare la Consiliu. Regretăm de asemenea faptul că Uh, biocondiționalitatea a, fost respinsă. Ne pare rău că biodiversitatea nu a fost uh, introdusă în mai multe strategii ale Uniunii Europene, pentru că numai dacă modelul nostru economic este convertit într-unul care respectă mai mult mediul um, înconjurător, vom avea uh, succes. Trebuie să prezervăm capitalul nostru natural, să-l revalorizăm. Este o investiție poate de mare anvergură, dar este una care ne va face pe toți să avem de câștigat. Acum, domnul Vanda Dalen. Voorzitter, helaas hebben we moeten vaststellen dat in het jaar... Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, s-a constatat că în 2010, chiar anul biodiversității, obiectivele nu au fost atinse. Biodiversitatea în Europa și în lumea întreagă scade și este un fenomen foarte îngrijorător. Biodiversitatea este centrul creației divine și capitalul natural al acestei lumi, de asemenea baza alimentației noastre și a materiilor prime pe care le folosim. Aceasta garantează stabilitatea traiului nostru. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte, împreună, adică într-un singur glas. Comisia, statele membre și Parlamentul European trebuie să aibă obiective ambițioase pentru 2020 și să le și îndeplinească. Trebuie să se pună capăt pierderii biodiversității și trebuie să avem o viziune mondială care să garanteze că ecosistemele sunt protejate și uh, reparate. Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stabilirea unei rețele ecologice coerente la nivel european înseamnă uh, o condiție importantă, dar nu suficientă pentru a păstra biodiversitatea. Gestionarea acestei rețele ar trebui să se bucure de resurse suficiente prin care să putem controla amenințările, uh, a păstra ceea ce există, dar și să recuperăm uh, ceea ce a fost până acum degradat. De aceea regretăm că creația rețelei Natura 2000 nu a fost însoțită de unele instrumente financiare specifice pentru a gestiona zonele la care se referă Natura 2000. Acest lucru a compromis în mare măsură eficacitatea acestui program. Programul LIFE a fost redus uh, pe când, pe când știm că, de exemplu, uh, cheltuielile din domeniul militar cresc în continuu. Trebuie să păstrăm biodiversitatea sub toate aspectele sale, Eh, și putem face asta eh, incluzând biodiversitatea într-un ansamblu de politici europene. De aceea trebuie să modificăm eh, politicile noastre de până acum, trebuie să modificăm și politica agricolă comună și profit de prezența responsabilului de resort pentru a-i spune că trebuie, mai sunt multe de făcut în domeniul investițiilor în Uniunea Europeană pentru a păstra biodiversitatea. Acum, doamna Rosbach, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din nefericire, astăzi vorbim despre biodiversitate și despre felul în care uh, mulți pe această planetă cred că e de la sine înțeles că natura a existat și va continua să existe. Uh, ar trebui însă să avem o cu totul altă abordare a pierderii biodiversității. Sunt absolut de acord cu doamna raportor. Avem nevoie de o schimbare a atitudinilor, a mentalității. Acest lucru este valabil pentru multe domenii, de exemplu pentru agricultură. Nu putem să continuăm să folosim atât de multe pesticide pentru că riscăm să distrugem cu totul solurile. Trebuie să dăm dovadă de combativitate atât pe plan european cât și pe plan internațional, că e vorba despre agricultură, despre pescuit și sau alte domenii. Trebuie ca toți cetățenii să își dea seama că și ei pot să facă ceva în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acum are cuvântul doamna Gutierrez. Muchas gracias, señor presidente Creu... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că anul biodiversității este un lucru despre care se vorbește foarte mult și se vorbește foarte mult de tragedie, dar nu și de soluții. Și cred că avem nevoie de soluții, de noi abordări. În primul rând, această uh, diviziune a Europei în zone geografice trebuie să se transpună într-o politică concretă pentru că nu în toate zonele sunt aceleași probleme. De aceea e nevoie de o micropolitică a biodiversității, pentru că biodiversitatea e o problemă locală. Asta odată. În al doilea rând, este de necrezut că nu acționăm în legătură cu solurile și cu terenurile agricole folosite, pentru că uh, trebuie să se analizeze diferitele zone nu știm, nu se știe exact dacă ce se întâmplă când se plantează anumite tipuri de arbori. Anumiți arbori atrag anumite păsări și anumite insecte. Nu se vorbește destul despre aceste lucruri și nici despre bogăția organică a solurilor. Se pare că e o crimă în Europa să vorbești despre soluri. Și în cele din urmă vreau să spun și că proprietarii sunt un element cheie. La comisie s-a respins un amendament al meu referitor la părțile implicate. Și cred că trebuie să spunem agricultorilor ce tipuri de plante trebuie să cultive. Dacă dorim ca anumite tipuri de păsări sau de insecte să uh, supraviețuiască. Mulțumesc! Doamna, domnul Rodriguez, un minut și jumătate. că sună la campana de alarmă, e verdad. Mulțumesc, domnule președinte. E bine că se trage acest uh, semnal de alarmă de către doamna de Lange. Vedem uh, câte îngrijorări sunt exprimate și câtă frustrare în intervențiile de astăzi, pentru că nu s-au atins obiectivele uh, de dezvoltare ale mileniului și de obiectivele pe care noi, ni le-am, noi înși ne le-am fixat natura este fragilă și dacă uh, vom continua ca și până acum, vom avea toți uh, nu mă vom avea toți decât de pierdut și cu toții va trebui să suportăm prețul, noi și urmașii noștri. Sigur, noi, am, Uniunea Europeană, am jucat un rol de pionier, dar nu ne-am atins obiectivele și, din păcate, nu am dat dovadă de destulă voință, am dat dovadă de lipsă de coordonare. Deci nu am reușit să protejăm acele zone speciale de conservare Biodiversitatea nu poate fi păstrată într-o vitrină care să fie admirată doar din când în când. Biodiversitatea este un lucru viu, care nu cunoaște frontiere și poate cădea victima un efect de domino. Deci trebuie, mai ales când ne gândim la soluri, să adoptăm politici la nivel comunitar. Eu aș pune accentul pe uh, alinatul 67 și aș dori să, să respingem a doua parte a alinatului 67. O politică la nivel comunitar ar permite să uh, protejăm diversele tipuri de soluri care există în Europa, uh, când știm că, din păcate, există o lipsă de coordonare și voință la nivel european. Mulțumesc! Și acum domnul Eichhout are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc colegei de Lange pentru raportul dumnei asupra biodiversității în Europa. Europa este foarte greu să pună capăt pierderilor biodiversității. Este foarte grav acest lucru și avem nevoie de toată atenția. Și doamna raportare are dreptate să tragă semnalul de alarmă. Sperăm că, într-adevăr, în anul 2020 nu vor mai exista pierderi de biodiversitate. Însă, dacă continuăm așa, în 2020 vom registra un nou eșec, ne vom da seama că trebuie să schimbăm totul din rădăcini, că e vorba despre politica regională, despre PAC sau despre politica comună de pescuit sau construcția infrastructurilor totul ar trebui prevăzut din timp în cadrul perspectivelor, uh, perspectivelor financiare. Și există mulți uh, oratori care au cuvinte frumoase despre biodiversitate, dar ar trebui să nu piardă din vedere aspectul financiar. Dacă vrem să avem o politică întărită în domeniul biodiversității, atunci trebuie să o și finanțăm. Mulțumesc. Domnul Nicholson, un minut. Uh, mulțumesc. Acest raport recunoaște rolul agricultorilor în ocrătirea biodiversității și recunoaște și bunele practici ecologice în general. Discutând reforma PAC, unul din principalele argumente se referă la responsabilitatea agricultorilor și modul în care ei trebuie să fie compensați pentru aceste beneficii ecologice pe care le oferă. Cred că trebuie să ne schimbăm abordarea acestei chestiuni. Eu vreau ca agricultorii să fie încurajați să se implice în măsurile ecologice și nu să fie uh, forțați să respecte reguli uh, foarte stricte de ecocondiționalitate. Trebuie să oferim mai multe stimulente și mai puține penalizări. S-a vorbit despre o plată directă, cred că este o idee foarte interesantă în acest domeniu și cred că ar stimula agricultorii să protejeze mai mult mediul. Eu nu cred că avem nevoie de o directivă a solurilor, cred că avem destule instrumente la îndemână și trebuie să facem față provocărilor cu care suntem confruntați acum în acest domeniu și eu cred că vom putea face acest lucru prin reforme. Mulțumesc, doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să o felicit pe doamna raportor de Lange pentru munca depusă în a constitui și a conduce acest dosar. Menținerea ecosistemului natural, reglarea climei, apa și aerul, fertilitatea solului și producția de alimente, combustibili, fibre, medicamente, toate depind de biodiversitate comisia europeană dar mai ales statele membre trebuie să se angajeze în mod activ în conservarea capitalului natural necesar dezvoltării durabile a colectivităilor sub aspectul asigurării de resurse regenerabile a valorii peisagistice i de recreere de protecie i de asigurare a echilibrelor ecologice necesare meninerii unui mediu înconjurător sănătos. o veste bună ar fi creterea sumelor alocate instrumentului financiar pentru mediu chiar dacă reprezintă în continuare o parte mică a bugetului uniunii este nevoie de platforme suplimentare de investiii i trebuie să găsim mijloace de încurajare a investiiilor pozitive din punct de vedere al biodiversităii i dimpotrivă să descurajăm investiiile care afectează biodiversitatea atât în sectorul public cât i în sectorul privat. este nevoie de stabilirea de bune practici în ceea ce privete eficacitatea i valoarea adăugată a proiectelor. de asemenea împărtăesc opinia raportoarei de a invita comisia să ia în considerare toi factorii relevani pentru durabilitatea proiectelor i să introducă monitorizarea sistematică a acestora. Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, aud aici uh, cele spuse în seara asta, vedem că avem un consens larg. Uh, problema este urgentă, e adevărat, dar trebuie văzute lucrurile pe fond. Programul pentru, de resort al ONU a calculat că o investiție în biodiversitate poate fi rentabilă și fiecare euro poate fi uh, înmulțit cu 3, ba chiar uh, de 75 de ori. Deci biodiversitatea are o adevărată plus valoare. Însă, pentru asta, uh, trebuie să ne punem în practică ideile în toate sectoarele, pescuit, agricultură, fonduri structurale, în ce privește agricultura, în acești ultimi 10-15 ani s-au făcut multe progrese, dar încă nu suntem aproape de realizarea obiectivelor finale. Dacă se dorește, într-adevăr, agricultura poate contribui la îmbunătățirea situației biodiversității și nu la distrugerea acestea. Și, până la urmă, uh, nu ajunge life, trebuie investiții în toate uh, domeniile. Asta este adevărata provocare pe viitor. Mulțumesc și acum domnul Vojcehovski, are De domnul Lepu. Văd că nu este în sală, deci are cuvântul doamna Fraga Esteves. nu deci, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, importanța Domnule președinte, domnule comisar, Cred că acest raport este foarte important și arată că trebuie să ne consolidăm eforturile în domeniul biodiversității. Îmi pare rău că obiectivele de la Göteborg uh, nu au reușit să uh, pună capăt pierderii biodiversității în 2010. Pierderea biodiversității ne uh, pune în pericol viitorul și bunăstarea, iar repercusiunile financiare și economice sunt directe. O bună implementare a legislației Natura 2000 va juca un rol important în concretizarea obiectivelor în domeniul biodiversității. Și în acest context, cer statelor membre să acorde o prioritate mai mare protecției rețelei Natura 2000. Este important să fie integrate de către Comisie mai corect chestiunile de biodiversitate în alte politici, în agricultură, în pescuit, în politica regională, turism și dezvoltare, de exemplu. Trebuie să se consolideze bugetele pentru cercetarea științifică dedicată mediului și biodiversității într-un program cadru, în cel de-al optulea program cadru, ca să răspundem la amploarea provocării. Din aceste motive, cred că trebuie să uh, salutăm acest nou obiectiv pentru 2020 care să blocheze pierderea biodiversității în Uniunea Europeană și în altă parte. Trecem acum la Catch the Eye. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cântecul spune că suntem cu toții creaturile lui Dumnezeu. Din nefericire, așa cum putem să constatăm, multe din aceste creaturi sunt pe cale de dispariție sau chiar uh, s-au stins din viață și asta din cauza prostiei lui Homo sapiens. Ar trebui să dăm dovadă de mai mult bun simț în această dezbatere. Așa cum a spus și doamna de Lange și alți oratori, suntem în criză de timp Cifrele nu pot fi negate. 50 de miliarde pierderi, vă dați seama, știți foarte bine ce mare este procentul din PIB și ajungem la o sumă fenomenală de 40 de trilioane până în anul 2050. Uh, uh, Sunt de acord și cu domnul Nicholson. Multe lucruri apasă pe umerii <laughs> pescarilor și a fermierilor, dar totul depinde și de uh, felul în care ne educăm cetățenii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, domnul Sonic. Dziękuję, panie przewodniczący. domnule președinte. Adunarea Generală ONU a hotărât că anul 2010 trebuie să fie anul biodiversității. Din acest punct de vedere, ar trebui să uh, organizăm campanii pentru sporirea conștientizării în privința pierderii biodiversității, dar din păcate un eurobarometru de anul trecut ne spune că doar 38% din europeni știu uh, ce înseamnă biodiversitatea, de aceea avem nevoie să ne ilustrăm mai bine realizările de până acum în domeniul uh, păstrării biodiversității și trebuie să nu precupețim niciun efort pentru a uh, preveni uh, continuarea pierderii biodiversității. Am, am avut așa numitele zile ale patrimoniului și mm, din păcate s-au referit mai mult la arhitectură. Poate că și comisia ar trebui să organizeze zilele patrimoniului în domeniul biodiversității. De asemenea, conferința de la Nagoya uh, bate la ușă. Eu consider că Uniunea Europeană trebuie să prezinte o poziție clară în ce privește protecția biodiversității, dar și dincolo de orizontul 2030 fie că va fi vorba de uh, politici în domeniul finanțării sau de acțiuni comune. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, uh, doamna Clas. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Wir müssen nachhaltig und verantwortlich mit dem domnule președinte. Trebuie să avem o politică coerentă și să fim foarte atenți atunci când ne gândim la darurile naturii, pentru că trebuie să le protejăm. Nu trebuie să existe o contradicție între dezvoltarea economică și protejarea biodiversității. De aceea avem nevoie de medii uh, durabile și sănătoase. Atunci când în țara mea se vorbește despre uh, fluturi și despre anumite substanțe care să-i omoare pentru că um, ar fi nociv pentru anumite specii de vițe de vie, ne dăm seama cam care este amploarea problemei. De aceea se spune că fermierii și sectorul agricol în general au o mare răspundere în ce privește biodiversitatea. Am uh, lansat deja un plan de acțiune pentru prezervarea biodiversității și uh, ar fi trebuit ca el să fie aplicat în mod uh, coerent și armonizat în toate statele membre. Avem nevoie însă de mai multe finanțări și de asemenea și de controle. Statele membre ar putea începe deja prin a proteja solurile și pentru asta au nevoie de o directivă europeană. Mulțumesc acum domnul Tabagi. Hálás vagyok Delange asszony úrnak, asszonynak mivel a téma kapcsán elmondhatom Mulțumesc. Aș putea spune, cred fără a mă înșela, că în ultimii ani uh, foarte mulți agricultori uh, maghiari uh, au prezentat tot felul de plângeri, spunând că uh, uh s-au uh, redus finanțările, că se, se vor reduce finanțările de care beneficiază dacă nu uh, dacă n-ar fi efectuat tăieri uh, de arbori. Deci, pe de o parte, noi dorim ca să se creeze un habitat natural uh, corespunzător pentru păsări, dar pe de altă parte, noi susținem deforestarea cum spune proverbul, nu știe, o mână ce, nu știe stânga ce face dreapta. Și ăsta e un exemplu clasic de, pentru a ilustra acest proverb. Iată, din păcate asta se întâmplă în general în reforma uh, politicii agricole comune și trebuie să ne gândim de acum înainte să dăm prioritate biodiversității. Doamna Plumb,

Comisario, colegi, la Stimați colegi, prezervarea biodiversității este o chestiune foarte importantă și actuală, dar subevaluată de foarte mulți dintre noi. O mare parte dintre cetățenii din cei 27 de țări membre nici măcar nu înțeleg cât este de gravă această situație sau uh, care sunt repercursiunile pierderii biodiversității asupra climatului, asupra climei, asupra mediului înconjurător din țările noastre. De aceea trebuie ca sursele de finanțare să fie alocate mai bine și mai mult pentru protejarea biodiversității. Trebuie să fie simplificate normele pentru a se accesa aceste surse de finanțare, mai ales în ce privește instrumentul LIFE care a fost citat de colega Antonescu. De asemenea, tot ceea ce ține de protejarea mediului înconjurător, că e vorba despre soluri, despre mediul uh, marin, trebuie să se găsească printre prioritățile agendei europene. Și criteriul conservării biodiversității trebuie să facă parte din toate politicile, fie ele europene, naționale sau locale. Credem că această legislatură trebuie să trimită un semnal puternic Europei pentru a îmbunătăți calitatea vieții noastre și a generațiilor viitoare. Vă mulțumesc. Acum, domnul Niculescu are cuvântul.

O Chiriuș Mulțumesc. Acum Wojciechowski are cuvântul. Dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem pogratulować pani de la... domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna de Lange pentru raportul său excelent. Dezbaterea privind biodiversitatea este importantă, însă cred că ne scapă aici un aspect foarte important – și anume organismele modificate genetic, care reprezintă un mare pericol pentru biodiversitate în Europa. Și aici nu avem atât de multe culturi de organisme modificate genetic, dar se fac constant presiuni de autorizare a noi tipuri de culturi de acest tip. Și cred că este o adevărată problemă pentru biodiversitate. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, și dacă s-ar face monoculturi la scară largă de organisme modificate genetic, vă asigur că am plăti prețul și am pierde biodiversitatea. De aceea Uniunea Europeană trebuie să încerce să se apere și pe plan politic, din câte știu eu, pozițiile anumitor grupuri politice nu fac posibilă introducerea unei interziceri paneuropene a acestor tipuri de culturi, dar cred că trebuie să ne gândim la retragerea de subvenții, cel puțin pentru culturile de organisme modificate genetic. Nu trebuie să dăm bani europeni pentru acestea. Doamna Vertman, un minut. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Biodiversität Stimați colegi, biodiversitatea e importantă pentru noi toți și niște directive uniforme sunt indispensabile pentru protejarea acesteia, pentru că uh, pierderea biodiversității nu cunoaște frontiere. Astfel încât sunt de acord cu punctul de vedere conform căruia și Comisia și statele membre trebuie să respecteze, dar să și uh, să respecte din ce în ce mai mult dispozițiile în vigoare Mulțumesc. Are you domnul Rossi, dacă este de față, da. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, biodiversitatea indică măsura varietății speciilor animale și vegetale din biosferă și e rezultatul unui lung proces de evoluție. Evoluția este mecanismul care de mai mult de 3 miliarde de ani permite vieții pe pământ să se adapteze, să se adapteze la schimbul uh, condițiilor de pe pământ. Și trebuie să continue pentru ca și pe viitor pământul să poată uh, găzdui forme de viață. E înțeleasă nu doar ca rezultatul unui proces de evoluție, ci și ca un rezervor pentru uh, a pune la punct toate modificările genetice și morfologice în urma cărora se creează noi specii. Biodiversitatea reprezintă o poliță de asigurare uh, pentru viața de pe planeta noastră. Deci, uh, trebuie protejată fără niciun fel de restricție, pentru că constituie un patrimoniu universal care poate oferi omului avantaje imediate, cum ar fi menținerea echilibrului climatic, atât pe plan local, cât și la scară planetară, ca sursă de material de studiu care ne permite să obținem cunoștințe noi pentru mecanisme biologice analoge la om uh, pentru uh, a folosi flora și fauna în scopuri medicinale și conservarea sa e unul din uh, obiectivele europene de frunte pentru 2010, anul biodiversității. Și asta pe drept cuvânt. Mulțumesc și acum domnul Dod. Nu, domnul comisar de Hucht are cuvântul, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să încerc să răspund la câteva dintre întrebările precise care au fost adresate comisiei și apoi am să trag concluziile. Mai întâi ce privește niște reguli comune de protejare a biodiversității. Comisia Europeană colaborează cu părțile interesate și cu statele membre pentru a pune la punct niște linii directoare uh, în ce privește protejarea anumitor ecosisteme precum uh, deltele, estuarele, uh, estuarele și, bineînțeles, rețeaua Natura 2000. Noua strategie pentru biodiversitate se va concentra mai ales asupra uh, Uh, coerenței, măririi coerenței între toate politicile europene care pot să aibă un impact asupra biodiversității, politica comună de pescuit, politica agricolă comună și așa mai departe. Își propune de asemenea să fixeze niște ținte ambițioase și care în același timp să poată să fie atinse până în anul 2020 acest plan, această nouă strategie va fi prezentată de către Comisia Europeană până la sfârșitul anului. În ce privește protecția solurilor? Știți că această propunere este blocată la Consiliu, deși este o măsură cheie pentru sustenabilitatea resurselor și protejarea acestora în Uniunea Europeană. Și de asemenea, eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ce privește degradarea solurilor și faptul că trebuie să ne îngrijorăm pentru că nu se face în continuare nimic pentru a armoniza măsurile de protecție la nivel european. Aș vrea să mai adaug faptul că ne bucurăm să vedem uh, faptul că suntem de acord în legătură cu urgența și importanța de a avea servicii privind restaurarea biodiversității. Apelul din rezoluție este clar și lipsit de ambiguitate. Nu putem să înregistrăm un nou eșec. Până în 2020 trebuie să ne asigurăm că vom face tot ce vom putea pentru a ne asigura că biodiversitatea în uh, Europa nu se va pierdea. Voi încheia cu sloganul campaniei noastre pentru, uh, pentru biodiversitate lansat în acest an luptăm cu toții împreună. Doar împreună vom putea să facem o diferență între ehm, stingerea specii, dispariția speciilor în masă sau o planetă cu biodiversitate completă. Voi eh, transmite domnului Potocnic eh, observațiile dumneavoastră, având în vedere că se află la New York la o conferință tocmai pe această temă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Are acum cuvântul doamna raportor de Lange. Vă rog. Collega's eh, bedanken voor hun eh, inbreng vanuit eh, allerlei invalshoeken. En ik denk dat uit al die bij... Să mulțumesc tuturor colegilor pentru diferitele contribuții. Aceste contribuții demonstrează că trebuie să avem o abordare comună, multidisciplinară și de aceea Comisia trebuie să țină seama de acest aspect în uh, vederea elaborării strategiei sale, mai ales când e vorba de diferențele care există între statele membre. În domeniul agriculturii, iată, un, există aici un element determinant. Peste 50% din uh, exploatările agricole au un rol de uh, jucat tocmai pentru a face față provocărilor. De asemenea, s-a subliniat importanța politicii pescuitului și cred că, într-adevăr, uh, acest mainstreaming este de asemenea legat și de chestiunea legată de uh, finanțare nu cred că e foarte important să știm de unde anume provin uh, aceste sume. Ceea ce ne interesează cel mai mult este să vedem dacă aceste sume sunt folosite în mod eficient. În trecut aveam un singur obiectiv, o singură finanțare. Cred că pe viitor politica noastră va trebui să fie diferită, să încercăm să obținem mai multe obiective, realizarea mai multor obiective plecând de la aceeași sursă de finanțare. Nu trebuie să ne dorim o realizare a obiectivelor în mod parțial, ci să încercăm să vizăm mai multe sectoare de activitate. Apoi, e nevoie de o situație în care toată lumea are de câștigat. În ceea ce privește abordarea la nivel internațional și succesul pe care dorim să-l uh, obținem la Nagoya, cred că acest lucru trebuie să fie înscris într-o abordare uniformă, spre exemplu în ceea ce privește protecția solurilor. Este soluția cea mai bună. Solurile sunt foarte diferite dintr-o zonă în alta. Și cred că problema solului, spre exemplu, în țările de jos, acolo unde nivelul mării este mai ridicat decât nivelul solului, e bine, e nevoie de o abordare total diferită de o abordare pe care am putea o avea într-o altă țară care se confruntă cu alte provocări. Și cred că în acest domeniu e nevoie de o abordare diferențiată. Apoi, S-a evocat de asemenea ideea unor finanțări publice, însă nu trebuie să uităm și răspunderea uh, pe care o avem la nivel social. Dacă un consumator este gata să plătească un preț corect, un preț cinstit pentru produse durabile, ei bine, atunci cu siguranță vom înregistra succes în această dezbatere. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna De Lange. Iată că am terminat acest subiect. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere. Iar următorul punct de pe ordinea de zi sunt